de zi și anume raportul doamnei Kaufman, modelul uniform de viză. Pentru a deschide dezbaterea, o rog pe doamna raportor, doamna Kaufman, să ia cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Din 1995 uh, există un format de viză unitar în Europa și uh, deși s-a introdus sistemul electronic uh, VIS, se folosesc însă și sunt necesare uh, documente pe hârtie. Nu toate documentele există și în, versiune electronică și fără acces la dispozitive electronice, funcționarii de la VAMA trebuie să verifice vizele și pașapoartele fizice. Aceste vize au modele uniforme în toate statele participante. Însă acest uh, concept uh, datează de peste 20 de ani și ar trebui să fie ameliorat. Experții ne arată clar că standardele actuale de uh, securitate nu mai sunt uh, la nivelul actual. Deci, uh, autocolantele de viză pot fi foarte ușor falsificate și în ultimii ani au și apărut diferite uh, cazuri de falsificare. Este deci o problemă de securitate, o lacună pe care trebuie să o acoperim. Așadar, este necesar un nou design al modelului de viză european. Un grup de experți al Comisiei Europene a lucrat la adaptarea tehnică în ultimii ani mai multe uh, detalii, un nou model de tipărire sunt necesare pentru ca falsificările să, fie, uh, să nu mai fie posibile. Un singur exemplu. Până acum, uh, aceste autocolante trebuiau să fie tăiate și lipite, acum însă marca, au un marcaj în mijloc care le face mult mai sigure. Un raport pe acest subiect a fost adoptat la Comisia Libe în iunie 2016 și în aprilie 2017 am început, am obținut deja un acord cu Consiliul la Trilog și mă bucură faptul că s-a găsit o soluție sigură pe plan juridic uh, ca să poată să participe și uh, Irlanda, deși această țară nu face parte din spațiul Schengen. Ne-am fi dorit o scurtă perioadă de tranziție în care uh, să poată fi utilizate vizele vechi emise deja de statele membre. Există, uh, sigur, uh, această nevoie de a avea o perioadă de timp în care să se facă licitațiile, în care să se producă vizele și să ajungă în consulatele noastre din lumea întreagă însă noi considerăm că perioada este destul de lungă și este maximum pe care l-am putut accepta. Sper însă că această perioadă de tranziție să fie în practică scurtată și să se introducă cât mai rapid noile vize uh, pe piață. În încheiere, doamnă președinte, aș vrea să mulțumesc mult raportorilor și raportoarelor din umbră pentru buna colaborare Aș vrea să mulțumesc și Comisiei și președinției malteze. Acordul obținut arată că cu toții dorim să sporim securitatea în Europa și este un pas foarte important. Mulțumesc! And thank you. Mulțumesc, doamnă Kaufmann. O rog acum pe doamna comisar Malmström să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Stimați eurodeputați, aș dori să mulțumesc doamnei Kaufmann uh, pentru eforturile depuse și raportorilor alternativi. Bineînțeles, a fost un proces îndelungat, dar foarte important. Securitatea documentelor de călătorie și a călătoriei în general uh, este un factor foarte important pentru a combate falsificarea acestor documente ne protejăm granițele astfel și ne asigurăm securitatea pe plan intern și gestionăm mai bine fluxurile migratorii. Deci uh, salut acest nou format pentru vize. Uh, astfel, uh, um, orice, orice formă de infracțiune poate să fie identificată și combătută mai repede. Comisia a făcut o propunere în 2014 uh, pentru a avea un autocolan de viză mai securizat e foarte important să îmbunătățim normele de securitate ale autocolantelor de viză pentru a uh, ne asigura că putem garanta securitatea. E parte dintr-o abordare mai vastă uh, de securizare a unor documente precum pașapoarte, titluri de reședință, inclusiv prin folosirea datelor biometrice. A fost nevoie cam de 2 ani pentru a ajunge la un acord pe acest, uh, în acest domeniu și aș dori să mulțumesc eforturilor depuse uh, de către Parlamentul European uh, sub conducerea doamnei Kaufmann. Îmbunătățirea securității autocolantelor de viză e o realitate. Sperăm ca Consiliul să adopte documentul cât mai repede pentru ca cu noul sistem uniform de viză să putem spori securitatea internă în Uniunea Europeană pe anii viitor. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar. În numele Comisiei Jurii, domnul Giambavski, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, doamnă comisar, în calitate de raportor pentru Comisia de Afaceri Juridice, țin să le mulțumesc colegilor cu care am lucrat pe marginea acestui document această perioadă, când există amenințări de terorism, când e amenințată securitatea oamenilor, e nevoie de măsuri uh, clare și uh, coerente. Acest format acest model uniform de viză e un pas în direcția cea bună, deoarece în uh, ultimii ani au crescut cazurile de falsificare a autocolantelor de vize. Uh, cei care contrafac aceste vize sunt din ce în ce mai inventivi și noi trebuie să ținem pasul cu toate aceste provocări. Cetățenii europeni au trebuit să treacă prin multe atentate terorisme, există tot felul de pericole care pot să vină și din cauza documentelor falsificate. Deci, prin urmare, trebuie să existe o documentație mai bună, iar controlele la vamă sunt esențiale și un model uniform reprezintă principala măsură. Mulțumim. Acum, în numele grupurilor politice, începem cu domnul Coelio, două minute și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar Malmström, stimați colegi, aș dori să o felicit pe doamna Kaufmann pentru o treabă excelentă știu uh, că și colegul Petri Sarvama, care a fost raportorul din umbră de la PP, este de acord cu mine. În 1995, când s-a introdus uh, formatul uniform de vize, a fost adusă la nivel comunitar o politică uh, care ținea de nivelul național înainte. Uniformizarea vizelor este un element vital într-un spațiu de liberă circulație. O viză este o autorizație de a trece o frontieră externă în mod legal. Pentru spațiul Schengen, frontierele externe, deși pe plan juridic sunt frontiere naționale, reprezintă în practică frontiere europene. Trebuie să ne asigurăm că avem, o, că avem frontiere cu adevărat uh, sigure. Aceasta este o politică europeană care trebuie să fie prioritară spațiul Schengen are nevoie de o serie de politici europene care să permită funcționarea sa rapidă și care să garanteze încrederea reciprocă între statele membre. Schengen înseamnă gestionarea comună a frontierelor externe, o politică comună de azil, o politică de returnare, cooperare și sistemul de informare Schengen. Și este foarte interesant să remarcăm că plus valoarea uh, acestei baze a făcut ca și Irlanda, care nu este stat Schengen, să adopte acest regulament. Este un uh, semn al uh, vremurilor în care uh, statele realizează uh, ce beneficii poate avea un astfel de sistem și decid să îi se alăture. Vizele ne permit să combatem infracționalitatea și imigrația ilegală în ultimii ani s-a constatat presiunea asupra frontierelor care pune probleme de securitate. În ultimul timp, serviciile juridice din Consiliu și Comisie au analizat cu mare atenție aceste probleme și, datorită cooperării între cele trei instituții, acest regulament poate fi adoptat. Mă bucură acest uh, rezultat. Frontierele noastre sunt mai sigure. Mulțumesc, doamna Chinici, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Eu țin să îi mulțumesc colegei noastre Kaufman și tuturor raportorilor din umbră pentru implicația lor și pentru faptul că astăzi discutăm despre ceva ce afectează direct pe cetățeni și pe securitatea lor. Modelul uniform de viză din ultimii 20 de ani a fost un instrument fundamental pentru uh, realizarea uh, spațiului de liberă circulație a bunurilor și persoanelor. Însă, în această perioadă, am văzut cum tot au crescut cazurile de contrafacere și fraudă în diferitele state membre. De-aia a fost necesar să intervenim pentru a îmbunătăți mai mult securitatea cetățenilor prin introducerea unui nou format de vize, un format mai sigur și care, din punct de vedere tehnologic, poate să facă față la provocările la care au fost supuse modelele anterioare. E clar că trebuie să combatem contrafacerea de documente, mai ales știind că și numărul de cereri de viză a crescut foarte mult în lumina sporirii fluxurilor migratorii. Deci e nevoie să avem un model uniform cu mai multe trăsături de securitate, un autocolant care să poată fi uh, mult mai greu de falsificat. Putem astfel combate imigrația clandestină și fenomenul acelor cetățeni care își depășesc practic uh, termenul stabilit uh, de viză sau de lege. Știm de asemenea că falsificarea vizelor e un domeniu foarte delicat. Aici există interese ale crimei organizate care sunt foarte mari și să nu uităm că de multe ori sprijinul ajunge și la organizațiile teroriste. E clar că acest model uniform de viză le ușurează sarcina și grănicerilor atunci când fac controlele. Și eu cred că Uniunea Europeană poate fi mai ambițioasă în ceea ce privește securitatea internă și de aceea cred că trebuie să facem eforturi pentru o armonizare a întregului sistem de vize. Și încă o dată mulțumesc colegilor pentru munca depusă. Un minut, Madam Tomacic. Doamna Tomacic, un minut, vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna președinte tehnologia modernă înlesnește uh, viața uh, nu numai uh, cetățenilor obișnuiți, ci celor care luptă pentru aplicarea legii și pentru um, împiedicarea fraudelor. Contrafacerea vizelor este o problemă foarte gravă și trebuie să fie oprită și de aceea salut această propunere. Consider că este un pas înainte pentru a ne proteja granițele și pentru a spori cooperarea Uh, însă, cooperarea nu trebuie să vizeze doar pe cetățenii străini care intră pe teritoriul uh, Uniunii Europene, ci și cetățenii europeni uh, care călătoresc în afara granițelor Europei. Nu toți cetățenii europeni au regim scutit de vize pentru SUA. E o situație ciudată. Nu putem avea cetățeni de mâna întâi și mâna a doua în Europeană. Mulțumesc, domnul Michel Depre, două minute. Madame la Présidente, Madame la Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, Grupul meu apreciază crearea acestui nou model unic de viză pentru resortisanții din state terțe și o felicită pe raportoare pentru calitatea muncii sale. E drept că au fost cazuri uh, răsunătoare de falsificare a unor vize uh, emise de statele membre, în urma cărora experții au considerat că uh, modelul actual de autocolan nu este suficient securizat și au propus mai multe ameliorări. Le susținem fără rezerve, ca și dumneavoastră, doamnă raportor. Avem însă mai multe regrete. În primul rând, considerăm că perioada de tranziție de 15 luni este suficient de lungă, ba chiar prea lungă. În al doilea rând, regretăm că uh, un uh, conflict juridic a făcut ca acest dosar să uh, se lungească mai multe luni și ne bucurăm că problema s-a rezolvat în sfârșit. Aș vrea să profit de discuția pe acest dosar ca să mă adresez comisiei în legătură cu alte două dosare. Doamnă comisar, mă adresez întregii comisii prin intermediul dumneavoastră. Cred că includerea vizelor naționale în sistemul de informații privind vizele ar fi un lucru bun ca să putem combate falsificările și în acest domeniu și să sporim securitatea la trecerea frontierelor. În al doilea rând, nu credeți că ar fi momentul să se ofere și un model uniform de carte de identitate? Este uh, uimitor că resortisanții din state terțe care vin uh, în Uniune în vizită au un document unitar și iar cetățenii europeni nu. La ora actuală, formatul cărților de identitate este lăsat la uh, voia statelor membre. Avem 27 de tipuri diferite uh, ceea ce uh, complică munca uh, uh, gărzilor de frontieră și este util mai degrabă pentru mafioți și pentru toți cei care vor să falsifice cărțile de identitate. Așadar, doamnă comisar, haideți să uh, cerem Comisiei o inițiativă serioasă în acest sens doamnă președintă Mulțumesc, Aș dori să îi mulțumesc doamnei Kaufmann și celorlalți raportori din umbră pentru că am avut o cooperare foarte strânsă. Am impresia că, în general, suntem cu toții de acord uh, sistemul actual de viză mm, e depășit, are 20 de ani. Au intervenit foarte multe în ultimii 20 de ani. Tehnologia s-a dezvoltat foarte mult, ceea ce a încurajat activitatea falsificatorilor de viză. Și acest nou model uniform de viză este un pas important înainte. El a fost prezentat în 2015. Credeam pe atunci că era vorba de un subiect tehnic care va merge foarte repede, ori a devenit un subiect politic, mai ales în contextul Brexit. Ori astăzi este foarte important să combatem vizele falsificate și uh, contrafăcute. Mulți uh, dintre colegi au menționat acest subiect. Uh, el este discutat în multe state membre. A sosit momentul armonizării și al punerii în aplicare acestei, acestui autocolant de viză uniform. Schimbările tehnologice uh, intervin foarte repede, cu o viteză iuritoare în momentul de față. Propunerea actuală este bună și grupul nostru o susține pentru că este foarte important să co îi combatem pe falsificatorii de vize. Sper că vom uh, rămâne uniți uh, pe acest subiect și că nu uh, vom fi ademeniți de interese politice. Sunt și alte mize legate de vize. Doamna Malmström este responsabilă, dar nu este obiectul textului de astăzi. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Actualele caracteristici de securitate pentru actualele vize sunt compromise, deci de aceea e uh, nevoie să actualizăm aceste trasături pentru a combate uh, contrafacerea acestor uh, autocolante. Marea Britanie nu e membră a zonei Schengen, prin, Schengen, prin urmare nu participă la această legislație. Marea Britanie și are propriul sistem național de emitere de vize și, din fericire, accesul în zona Schengen nu îți conferă și acces în Marea Britanie, cel puțin nu oficial. E bine că UE încearcă să controleze imigrația ilegală, însă, dat fiindcă oricine poate traversa Mediterana va fi admis și va uh, ajunge pe teritoriul europene, combaterea emigrației legale e irrelevantă. Traficanții de persoane acum fac tot posibilul pentru a ajunge, a aduce acești oameni pe țărmul Uniunii Europene. Și de multe ori uh, Ehm, forțele de poliție maritimă nu sunt decât uh, o forță care practic uh, îi aduce pe acești oameni, îi însoțește uh, uh, la țărm. Și să nu uităm că odată ce un migrant ilegal are uh, uh, a ajuns pe teritoriul Uniunii Europene într-o țară, poate să se mute unde vrea. Controlele nu sunt foarte stricte și sistemul uh, nostru de control al granițelor e haotic. Uitați-vă și la cifrele oficiale de migrație. Nici nu sunt cunoscute exact toate cifrele. În 2016 se pare că au fost 273.000 de persoane care au ajuns în Marea Britanie, însă uh, compania de asigurări naționale spune că au fost de fapt 800.000 de oameni. Deci e clar o discrepanță atât de mare <laughs> e, arată că ceva dubios s-a întâmplat. Marea Britanie nu e afectată, după cum spuneam, de această legislație, însă partidul meu, UKIP și eurodeputații UKIP, ne vom abține la acest vot. Însă, în orice caz, vă urez noroc cu sistemul vostru de vize, deoarece veți avea nevoie de mult noroc pentru a soluționa lucrurile. Mulțumim, Obermeier, acum un minut și jumătate. Mulțumesc, Avantajele securizării uh, formatului de viză sunt clare. Este necesar uh, să se uh, verifice aceste vize și la dus și la întorsul resortisanțelor statelor terțe. Consiliul a pregătit acest regulament important, însă nu trebuie să uităm că Uh, există um, resortisanți care au uh, facilitate de călătorie fără vize și pot uh, să aibă o perioadă de ședere de 90 de zile. Trebuie să um, ne asigurăm că și situația lor este verificată. Anul acesta și Ucraina și Georgia au intrat pe lista care crește mereu a statelor care ai căror resortisanți pot călători în Uniunea Europeană fără viză dorința de expansiune a Uniunii Europene uh, duce la ignorarea uh, condițiilor de securitate necesare pentru cetățenii noștri. Acest, uh, aceste unități de acordare a vizelor sunt organizate la nivel centralizat și deci noi nu suntem de acord cu asta și vom respinge regulamentul la vot. Mulțumesc, doamna James, un minut. Good morning, everyone. Bună ziua tuturor. La nivelul Uniunii Europene au existat uh, politici de viză în ultimii 20 de ani. Însă, Uniunea Europeană este nesigură și politica de viză a creat tot felul de amenințări la adresa securității cetățenilor. Lupta împotriva falsificării și a contrafacerii a uh, eșuat. Și aici citez uh, raportul în mai multe state membre, ceea ce arată că un sistem uh, uniform pan-european nu este funcțional și că normele de securitate din uh, Uniunea Europeană nu sunt uh, fiabile în proporție de 100%. Având în vedere migrația ilegală și amenințarea teroristă, pe care chiar uh, colegul meu, domnul Betten, le-a menționat, e foarte clar că un sistem european uniform ar trebui să înceteze și să fie înlocuit cu sisteme bilaterale între statele membre și uh, țări uh, de încredere la nivel internațional. Nu uh, e acest sistem uniform nu este soluția. E nevoie de o revizuire radicală și în profunzime. Mulțumesc. Card from Mr. Tilic. Domnul Telic vă adresează un cartonaș albastru. Un minut, vă rog. Aveți răbdare. E o problemă cu locurile. Cine dorea să vă adreseze întrebarea? Vă rog. Dacă doamna James e de acord cu această, această întrebare, sunteți de acord să primiți? Cine e persoana? Îmi cer scuze, doamnă președinte, um, căștile mele nu funcționează prea bine. Cine vă... Nu, nu accept o întrebare de la domnul Troila. Our next speaker... La domnul Toirer. Un minut și jumătate, doamna Grapini

gerbiama pirmininke gerbiama Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vorbim despre acest document care se referă la autocolantele de viză. Nu e o chestiune foarte controversată și bineînțeles că aceste autocolante trebuie să fie uh, sigure și să nu poată fi falsificate, asta e clar trebuie să punem în practică această decizie, deci sprijinim din acest motiv această propunere. Să nu uităm că aici vorbim și despre combaterea criminalității în general. Există măsuri de natură tehnică care vor fi suficiente pentru ca aceste autocolante să fie mult mai securizate. Însă, pe de altă parte, nu ar trebui să uităm că în afara Uniunii Europene, dar și în interiorul Uniunii Europene, există rețele de delinvenți care uh, contrafac uh, documentele și aceste rețele au de multe ori legătură cu traficul de ființe umane sau cu alte activități uh, ilegale ar trebui să acordăm o atenție mult mai mare acestor aspecte, după părerea mea, și ar trebui să colaborăm și cu statele terțe care ne sunt partenere. E o problemă de actualitate în statele membre, mai ales în uh, cele care au uh, graniță externă a Uniunii Europene. Mulțumesc. Uh, Domnule Breton, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este urgent să combatem migrația ilegală. Sistemul Schengen, din păcate, o favorizează pentru că a înlocuit controlul la frontierele naționale cu un control la frontierele externe, care uh, sunt foarte uh, ușor de trecut. Dacă nu suprimăm uh, zona Schengen, ar trebui măcar să o facem uh, mai eficientă. Propunerea actuală merge în acest sens, înlocuiește vechiul model de viză, ușor de falsificat, cu un model mai securizat. Voi vota pentru această propunere, însă îmi pare rău că timp de 22 de ani a fost în vigoare un model de viză care favoriza frauda. Mulți străini au profitat ca să intre ilegal în Uniune, însă mai bine mai târziu decât niciodată însă am convingerea că n-ați fi schimbat nimic dacă Frontul Național și aliații săi nu ar fi intrat în forță în Parlamentul European acum trei ani. Mulțumim. Uh, domnul Sinadino, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Concepția actuală a securității se bazează pe principii din trecut. sigur că avem uh, toate aceste norme și stande, uh, standarde tehnice moderne, însă trebuie să uh, ne asigurăm că ele cu adevărat sunt respectate și puse în aplicare și, din păcate, nu ajungem să avem un, un sistem suficient de eficient pentru uh, resortitanții Uniunii Europene care au făcut obiectul radicalizării din exteriorul Uniunii Europene. Cred că trebuie să mergem mai departe decât aceste norme tehnice. Cred că trebuie să ne revizuim întreaga politică a frontierelor. Însă doar guvernele naționale au această competență. Noi, domnul Pițula, un minut 30 de secunde. Posljednjih godina krivotvorene vizne în ultimul an au apărut din ce în ce mai multe cazuri de autocolante de viză falsificate în mai multe state membre. Deci se pare că autocolantele în uh, uz încă nu, nu, uh, nu mai sunt uh, sigure, ceea ce nu e o surpriză. E un format de vize din 1995 stabilit în cadrul cooperării interguvernamentale și doar de două ori s-au făcut revizuiri, iar standardele tehnice s-au tot modificat de-a lungul timpului. Prin urmare, ne putem întreba care e nivelul de protecție al cetățenilor. Spre deosebire de regulamentul în legătură cu cetățenii resortizați din țările terțe care intră pe teritoriul Uniunii Europene, de data asta putem spune că avem o evoluție binevenită pe care o salutăm. Vă mulțumesc pentru propunere, deoarece astfel falsificarea de autocolante va fi mult mai grea și vom uh, împiedica astfel imigrația ilegală. Însă, nu doar instituțiile Uniunii Europene trebuie să se implice, ci și instituțiile globale. Țările trebuie să coopereze foarte mult în acest domeniu, iar Uniunea Europeană trebuie să înceapă cât mai repede să abordeze problema securității și în afara Uniunii Europene. E mai nevoie de un schimb de informații mult mai bun și trebuie să colaborăm cu țările care sunt în vecinătatea noastră. Uh, domnul Cioca, un minut. o ah, pensare de. E o nebunie să te gândești că le poți spune cetățenilor europeni, cetățenilor italieni, uh, că prin acest uh, model uniform de viză poți să pui capăt terorismului, imigrației clandestine, aceste invazii. Europenii se așteaptă la altceva, cred eu. Uh, eu sper că nu îi considerați niște cretini pe cetățenii europeni. Cifrele sunt tragice. Vorbim de 60.000 de persoane care au venit deja în Italia ilegal. Anul trecut au dispărut 70.000 de persoane care au pus piciorul în Italia și nu mai știm ce s-a întâmplat cu ele după aceea. Comunitatea de nigerieni a crescut de 400 de ori la sută și Uniunea Europeană nu reușește să relocheze persoanele, de greș, deși s-a luat angajamentul de a repatria un milion de persoane. Și vorbim acum, iată, de un model uniform de viză. Ce vor cetățenii? Vor niște proceduri, niște modele unice pentru a identifica rapid persoanele, pentru a le repatria rapid. Deci dacă vorbim de modele unice de procedură, să vorbim de repatriere și de identificare. Trecem la procedura Catch DI și dau cuvântul domnului Caputo. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Modelul de vize în vigoare e depășit. E un model folosit de peste 20 de ani care nu mai garantează un nivel de siguranță împotriva falsificărilor. Și într-un moment ca acesta, când avem amenințarea terorismului, nu ne putem permite să există uh, falii în uh, neajunsuri în sistemul de vize, e nevoie de un model uniform de viză cu caracteristici tehnice mai ridicate în ceea ce privește securitatea și uh, dispozitivele contrafacerii. E clar că va fi un cost în plus pentru administratori, pentru administrații, însă e ceva util. În ultimii ani am văzut că au crescut mult cazurile de falsificări, mai ales în anumite state membre. Lucru confirmat și de autoritățile competente care au spus că există foarte multe vize contrafăcute în circulație. Deci trebuie acționat rapid, trebuie să actualizăm uh, prevederile tehnice și secrete și trebuie să adoptăm legea repede. Mulțumim și noi. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport are obiectivul de a revizui modelul unic de viză pentru a ă, garanta ă, eliminarea posibilităților de falsificare. În același timp, Uniunea Europeană a deschis, și-a deschis larg porțile, ne mai cerând vize, de exemplu, uh, unor state cum e Kosovo, un adevărat cuib de teroriști, însă ai cărui cetățeni pot intra în UE fără viză. Riscul de terorism crește tot mai mult și noi uh, lucrăm să vedem uh, cum închidem niște ferestruici, dar ușa e larg deschisă mi se pare că uh, aici uh, este o dublă, uh, un dublu standard. Și pentru Ucraina s-au eliminat obligațiile de viză. E o adevărată politică a porților deschise, care permite tuturor migranților să intre. Iar acum stăm și discutăm detalii despre modelul de viză. Când vom fi în stare să ne protejăm frontierele, abia atunci vom rezolva această problemă doamnei comisar jourov. stimați eurodeputați domnule președinte aș dori să mulțumesc parlamentului european pentru tot ce a făcut uh, în acest domeniu. în ultimii ani am uh, asistat la un număr foarte mare de uh, falsificare a autocolantelor de viză în mai multe state membre. autocolantele Uh, folosite astăzi și specialiștii o confirmă, aceste autocolante nu mai sunt sigure, având în vedere că există tot mai multe vize falsificate, trebuie să avem noi uh, autocolante de vize securizate. Conform estimărilor noastre, costul introducerii acestor nou autocolante de vize nu vor fi mai mari decât uh, uh pierderile da, uh, datorate decât la cele vechi. Astfel combatem uh, frauda în Europa. După ce măsura va fi adoptată, Comisia va monitoriza punerea sa în aplicare de către toate statele care fac parte din spațiul Schengen și de către țările care și-au exprimat interesul de a participa. Mulțumesc! Doamna Kaufmann. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. Se vede, la modul general, că se conturează o majoritate foarte largă aici, în Parlament, pentru modificarea formatului de viză, pentru a securiza vizele prin introducerea noilor standarde. După cum au spus-o mulți, într-adevăr este un lucru important pentru că uh, știm cu toții, uh, vom putea astfel să știm cu toții cine intră în Europa și cât de lungă este șederea fiecarei persoane aici și uh, astfel vom putea să ne controlăm mai bine și frontierele externe. Cred că este un pas important și aș dori să le mulțumesc foarte mult încă o dată tuturor colegelor și colegilor pentru colaborarea la acest dosar și pentru că um, uh, uh, dacă tot, pentru că tot am luat cuvântul, aș vrea să profit ca să fac apel la statele membre să susțină și ele cât mai rapid în Consiliu această măsură, ca să se uh, treacă rapid la trecerea în aplicare și sper să se ia toate măsurile necesare ca perioada de tranziție să fie mai scurtă. Cele 15 luni sunt o perioadă mult prea lungă. Uh, sper să se rezolve mai repede. Mulțumesc. Mim, doamna Kaufmann cu aceasta dezbaterea este închisă și votarea va avea loc astăzi. trecem la următorul punct al ordinei de zi.